liebe Kolleginnen und Kollegen, das Protokoll der gestrigen. Dragi colegi, textele adoptate sunt disponibile. Aveți uh, remarci, aveți uh, obiecții? Nu este cazul. Trecem așadar la explicațiile de vot. i-aș ruga pe toți cei care vorbesc, care discută, să părăsească sala. Dacă vreți, pot să mă adresez direct dumneavoastră, să vă spun pe nume celor care trebuie să părăsiți sala în liniște. Începem cu explicațiile de vot la moțiunea de cenzură împotriva Comisiei. Și îi dăm cuvântul domnului Mach. Herr Kollege Mach. Microfon, micro. Microfonul, vă rog. Now, yes. Yes. Does it work now? Dámy a pánové, já nevyčítám panu... Doamnelor și domnilor, nu vreau să spun că domnul Juncker uh, a fost uh, prim-ministru într-o țară care este un paradis fiscal. Nu am nimic împotriva dumnealui personal. Proprii săi cetățeni ar trebui să îl judece și să-i spună că nu este corect ca unele companii să beneficieze de avantaje fiscale față de altele. O astfel de poziție aș vrea să o văd și la propriul meu guvern. Însă, domnul Juncker nu are o atitudine transparentă pentru că a avut acest tip de politică în Luxemburg și acum prezidează Comisia, care interzice altor guverne să procedeze la fel. În cursul votului pentru... Mulțumesc, domnule Mach. I-aș da cuvântul acum domnului Șoltes, dar nu-l văd în hemiciclu doamnă Gil. Gil. Vă rog, doamnă Gil. Mulțumesc, domnule președinte. Este important uh, să fim foarte fermi împotriva evitării plătirii taxelor. Este neacceptat faptul că companiile mari uh, scapă și uh, de plata acestor taxe și nu participă la efortul fiscal. Președintele Juncker trebuie să răspundă la întrebări în legătură cu ce s-a întâmplat și ne vom asigura că va răspunde. Dar Comisia trebuie să rezolve problema dată pentru totdeauna. Nu sunt deloc convinsă că interesul cetățenilor uh, este um, motivul celor care au uh, promovat această rezoluție. Nu așa trebuie rezolvată problema. Mulțumesc. De aceea am votat împotriva acestei moțiuni de rezoluție. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Pospișil. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat uh, împotriva, împotriva acestei uh, propunere a extremei dreapte, o propunere populistă care nu ajută la imaginea bună a Uniunii Europene și mă bucur că au rămas o minoritate redusă. Domnul Juncker trebuie să își arate competența ocupându-se de problematicile europene și cred că tematica paradisului fiscal nu este una neapărat legislativă. Dacă vrem să facem ceva în acest sens, atunci răspunsul nu este să întărim măsurile administrative, ci din potrivă să ușurăm povara fiscală peste tot în Europa. Să știm să păstrăm companiile aici, în Europa, fără să le dăm motivația să caute paradisuri fiscale. Mulțumesc, domnule Prospișil. Are acum cuvântul doamna Morvai. Köszönöm szépen. büntető jogászként el... Mulțumesc. În calitate de jurist, consider că dacă un hoț fură, atunci acesta este acuzat nu putem spune că e vina legii, legii și că furtul nu este bine legiferat. Dacă cineva ia Eh, ceva de la alții, ne întrebăm, nu ne întrebăm cine, ce e furtul, ce înseamnă a fura și că oamenilor nu le pasă de proprietatea lor. Din potrivă, când această persoană este felicitată, este considerată expertă în furt sau când această persoană este, eh, face parte dintr-o organizație eh, care promovează lupta împotriva furtului, lucrurile nu mai pot fi înțelese. Am sprijinit această moțiune pentru că consider că această persoană nu este bună în acest post. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Morvai. Urmează domnul Balțo. Mulțumesc foarte mult. Da, s-a depus o moțiune de cenzură și aceasta a fost uh, respinsă. Este o rușine pentru acest, acest Parlament, pentru că domnul Juncker este vinovat. În uh, timpul mandatului său de prim-ministru, Marele Ducat al Luxemburgului a devenit un paradis fiscal. Și astfel au fost uh, deturnate milioane de euro de la oamenii și din țările uh, unde funcționau companiile respective. Este o situație rușinoasă, este o situație rușinoasă pentru această majoritate care nu poate să-l susțină pe domnul Juncker cu argumente solide. Ce au făcut? I-au atacat pe cei care au depus această moțiune de cenzură uh, spunând că ar fi uh, un lucru rău dacă ar fi nevoie acum de o nouă comisie. Dar nu cred că acești oameni sunt credibili, nu cred că comisia poate fi un adevărat gardian al tratatelor și să aplice sancțiuni acestor țări. Mulțumesc, domnule Balcio, domnul Iglesias. Gracias, señor presidente. Hoy... Mulțumesc, domnule președinte. Nu am Ceea ce s-a întâmplat aici la Parlament nu a fost un lucru bun. S-a prezentat o uh, moțiune de cenzură Um, împotriva celor care permit existența paradisurilor fiscale și am vorbit despre cei care încalcă drepturile omului. Socialiștii spanioli ar fi putut să sprijine moțiunea de cenzură pe care am propus-o împotriva paradisurilor fiscale și împotriva celor responsabili de pe urma politicilor de austeritate care fac atâta rău cetățenilor europeni. Astăzi, socialiștii spanioli au arătat încă o dată că nu reușesc să treacă de la vorbe la fapte. Au sprijinit această comisie și în această săptămână au arătat că sunt de partea lui Juncker și de partea paradisurilor fiscale. Este o veste proastă pentru democrația în țara mea și pentru Europa în general. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Iglesias. Are cuvântul acum Domnul Durand. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, euroscepticii și extrema dreaptă care au depus moțiunea de uh, cenzură împotriva domnului Juncker au aceeași logică ca cea pe care pretind că o combat, și anume disprețul față de interesul general european în beneficiul egoismului național și în beneficiul mm, opțiunii alegerii uh, concurenței între state. Da, uh, domnul Juncker a fost artizanul unui sistem uh, inacceptabil, unde mm, veniturile sunt deturnate în beneficiul unor acționari sau unor companii. Apoi, mm, acest gen de comportament justifică politici de austeritate în țările cele mai uh, sărace și refuzul unor investiții în interesul uh, general Ce trebuie să facem? Să alegem între injustiție sau naționalism? Sistemul de la Luxemburg sau din alte țări, care pare legal în ochii unora, este de fapt un sistem nelegitim și din care nu vom putea ieși decât dacă Europa va fi mai puternică și dacă va fi mai puțină concurență în beneficiul interesului european general. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Durand. Are cuvântul domnul Hannan. Thank you. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Am votat împotriva uh, numirii domnului Juncker și împotriva comisiei sale. Um, dar am spus clar că uh, sunt împotriva lui pentru că uh, atitudinile sale sunt împotriva interesului Europei. Uh, Este ca și în anii 50 când se vorbea despre armonizarea politicilor fiscale. Din potrivă, este și împotriva prezenței de nevinovăție. S-a lansat uh, o anchetă care nu s-a terminat. Această moțiune însă este prost concepută și prost formulată. Nu am putut-o sprijini pentru că, în toate motivele pe care puteam să le dau pentru a scăpa de domnul Juncker, faptul că um, uh, a fost ministru în cadrul unui uh, regim cu taxe scăzute, nu este nimic ilegal ilegal. Nu este o crimă să-ți reduci impozitele, este o soluție pentru o țară și a avea taxe mai mici uh, uh, decât uh, tine în o țară nu e rău. Și alte țări pot să-și reducă taxele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Hennen. Urmează domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, am votat împotriva domnului Juncker atunci când și-a prezentat candidatura pentru președinția Comisiei, pentru că în calitate de președinte al Eurogrupului a fost responsabil pentru situația de austeritate din Grecia, care i-a afectat atât de mult pe cetățeni. Am votat uh, pentru moțiunea de cenzură, moțiunea de neîncredere depusă de Uh, cinci membri proeminenți. De asemenea, această moțiune a fost semnată și uh, de extrema acestei, uh, acestui parlament și faptul că um, unele poziții sunt împotriva acestei extreme a Parlamentului nu ar trebui să scuze faptul că s-a votat împotriva moțiunii de cenzură. Ideea foarte clară este că domnul Juncker nu ar trebui să mai prezideze această comisie. Mulțumesc, domnule Maia. Să are cuvântul domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Politica înseamnă că trebuie să ne confruntăm cu realitatea. Când realitatea nu ne place, ea trebuie schimbată, dar prin legislație. Și ceea ce se întâmplă acum în politica fiscală națională, într-adevăr, nu ne place, dar uh, trebuie armonizate politicile fiscale. De aceea eu doresc ca Comisia să abordeze problema uh, cât de rapid Comisia trebuie însă să rămână în funcție ca să poată să facă aceste lucruri. De aceea am votat împotriva acestei rezoluții și sunt curios să aflu cum vor reacționa statele membre. Cred că acest elan trebuie folosit uh, în mod pozitiv pentru a armoniza politicile fiscale, pentru ca statele membre uh, să renunțe la opoziția lor față de această armonizare, deci să se realizeze armonizarea fiscală și Comisia trebuie să se pună pe treabă cât de repede, de aceea o, moțiune de cenzură este inutilă, neproductivă și nu permite să se atingă obiectivul. Este doar populistă. Mulțumesc. Are cuvântul doamna von Stoll. Mulțumesc. Și eu am votat astăzi pentru moțiunea de neîncredere, adică împotriva domnului Juncker și a comisiei sale am, aș fi votat pentru anumite amendamente, dar cu siguranță nu a fost în interesul majorității acestui Parlament să se adopte o moțiune de cenzură și uh, să se realizeze o uh, comisie de anchetă care să uh, investigheze ce s-a întâmplat. Nu este decât o chestiune concretă, nu e vorba de ideologie, este normal să nu susținem uh, Comisia, iar noi de la Alternative für Deutschland am spus deja de două ori că nu am votat pentru domnul Juncker ca președinte al Comisiei și nu am votat nici pentru Comisie în totalitatea sa. Deci suntem cât se poate de consecvenți, este un vot total neideologic și uh, deci am votat pentru moțiunea de cenzară și nu nici uh, dreapta, nici stânga, ci pur și simplu la modul concret. Asta am dorit. Mulțumesc, doamnă von Storch. Urmează domnul Pedicini. Grazie, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi am votat împotriva Um, Comisiei Juncker. Am votat moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Juncker din toate motivele date de uh, moțiunea de uh, cenzură pe care am sprijinit-o în calitate de purtător de cuvânt al mișcării 5 stele, uh, dar și din experiența mea în Comisia de Mediu în acest Parlament. Sunt coordonator al grupului FDD în Comisia de Mediu. Acolo se discută toate aspectele legate de mediu și sănătate și securitatea alimentară, dar comisarii numiți uh, nu doresc să renunțe la sursele fosile de energie uh, și Italia chiar dorește să dubleze extragerea de petrol cu impact negativ asupra sănătății cetățenilor. Deci nu doresc să reducă cu adevărat emisiile nocive ale uh, industriei. Și noul colegiul de comisari condus de Juncker dorește chiar să reducă la zero inițiativa inițiativele um, promițătoare, cum ar fi uh, cea privind pungile de plastic. Uh, președintele întrerupe pe domnul Pedicini, urmează domnul Golniș domnule președinte. Sigur că am votat pentru moțiunea de cenzură împotriva domnului Juncker, nu dintr-o antipatie personală, ci pentru toate motivele care justifică neîncrederea pe care putem să o avem față de dumnealui. Aș vrea să vă prezint retorica domnului Juncker când a avut loc dezbaterea privind evaziunea fiscală pe care a încurajat-o în Luxemburg. L-am prezentat ca ministru responsabil de economie și finanțe și am reamintit că, cu ocazia unui scandal despre care nu era probabil responsabil, responsabili cel al secretului luxemburghez, a fost constrâns să demisioneze. Domnul um, Juncker a respins aceste două afirmații. A spus că n-a fost niciodată responsabil de economie, îl citesc, și că nu a demisionat niciodată. Și ne-a spus că ar face mai bine să ne informăm mai bine înainte să vorbim. Și m-am informat. Domnul Juncker a fost 20 de ani ministru al ocupării mm, uh, și uh, trezoreriei, a fost 18 ani prim-ministru, deci în toate aceste funcții a fost responsabil de economie. Și și după scandalul respectiv a fost obligat să organizeze alegeri anticipate și mi închipui că între timp, fiindcă i-a venit i-a fost urmat de un succesor, a trebuit să, se, să și demisioneze. Mulțumesc, domnule Golniș. Aici se încheie explicațiile de vot la moțiunea de cenzură împotriva Comisiei. Urmează acum explicațiile de vot referitoare la uh, politica de coeziune 2014-2020 și începe doamna Gil. Mulțumesc, domnule președinte am votat pentru această moțiune. Pentru că întârzierile în programarea politicii de coeziune au însemnat că în Anglia s-ar putea să nu se aprobe programele din fondurile structurale anul acesta, în principal pentru că guvernul nostru nu a oferit mijloacele necesare pentru implementarea fondurilor prin uh, puterile delegate necesare. Deci, guvernul britanic pune în pericol alocarea a 909 milioane de euro fonduri pentru West Midland, regiunea mea care ar fi utile pentru crearea de creștere în orașele și comunele noastre. Partenerii sunt gata de acțiune, dar se pare că obstacolul crucial este guvernul britanic care nu dorește să delege nici cea mai mică competență pentru a realiza programele stabilite cu Comisia. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gill! Doamnă Jill V-ați înscris la toate explicațiile de vot, ca sunteți prima vorbitoare pe listă, deci să fiți pregătită. Urmează domnul Zdehovski. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, hlasoval jsem... Domnule președinte, dragi colegi, am votat pentru pentru că trebuie să se adopte cât mai multe programe operaționale pentru ca punerea în aplicare să uh, Uh, se accelereze cât mai mult. Uh, trebuie să devină disponibile mai multe surse de finanțare, inclusiv în 2015. Domnule președinte, vă mulțumesc, vă admir pentru modul în care conduceți sedința. Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează domnul Polciac. Děkuji, pane předsedo. Já jsem rovněž hlasoval pro uh, tento... Mulțumesc. Am fost pentru această propunere, pentru că politica de coeziune este foarte importantă pentru creșterea economică a Uniunii Europene. De aceea am uh, susținut această propunere și trebuie să vă spun că uh, o consider uh, în completă armonie cu programul președintelui Juncker și cu pachetele economice, pachetele legislative economice în cooperare cu comisara responsabilă pentru dezvoltare regională. Această politică trebuie implementată și uh, antevorbitorii mei au uh, uh menționat deja întârzierea înregistrată pentru perioada de programare 2014-2020. Sigur că aici există riscuri pentru beneficiari, dar statele membre pot și ele să-și revizuiască contribuția. Mulțumesc, are cuvântul domnul Prospișil. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am votat pentru această rezoluție, am fost chiar co-semnatar. Cred că este o rezoluție foarte importantă pentru că, după cum s-a mai spus, există deja o întârziere în fondurile individuale de coeziune, mai ales pentru anul 2014, este evident că politica de coeziune și aceste fonduri sunt chestiuni extrem de importante, mai ales pentru statele mai slab dezvoltate pe plan economic, unde aceste fonduri reprezintă o sursă majoră de capital și de investiții în dezvoltarea infrastructurii. Eu vin de Republica Cehă și vă pot da câteva cifre de la noi din țară, de la aderare încoace. De exemplu, statul nostru a câștigat peste 330 de miliarde de coroane în plus față de banii pe care i-am dat noi la bugetul european. Avem probleme legate de absorbirea fondurilor, dar per total beneficiul este pozitiv și trebuie utilizate aceste fonduri. Mulțumesc, domnule Posti, și urmează doamna Curtin Darling. Thank you very much. Mulțumesc. Am votat pentru rezoluția privind fondul de coeziune, pentru că regiunea mea din uh, nord-estul Angliei beneficiază de milioane de lire de la Uniunea Europeană care sprijină proiecte din întreaga regiune. Aceste proiecte au creat locuri de muncă și continuă să o facă, precum și să amelioreze calificările și să permită să crească economia locală cred că guvernul britanic uh, pune în pericol finanțarea nu doar a abolit uh, unilateral agențiile de dezvoltare regională, dar și mai mult nu a făcut suficient pentru a înlocui parteneriatele economice sau pentru a le finanța. Uh, zona din care vin este um, suferă din cauza acestui proces și cer să se rezolve problema cât mai rapid, uh, pentru că um, nivelul șomajului, mai ales în, timp, în rândul tinerilor, este cel mai ridicat din Regatul Unit. S-au prevăzut uh, milioane de lire pentru următoarea perioadă de finanțare și avem multe de pierdut dacă nu se rezolvă problema. Urmează doamna Berda. Mulțumesc, am susținut uh, propunerea de rezoluție privind demararea cu întârzierea politicii de coeziune. Am vrut să transmitem un mesaj clar către Comisie și către guvernele naționale că trebuie să acționeze. După peste mm, 100 de milioane de mm, uh, lire care finanțează politica de coeziune în um, Regatul Unit, uh, riscă să nu fie uh, investiți la timp. Uh, înseamnă lipsuri pentru politica de infrastructură, pentru dezvoltarea regională. Comisia trebuie să facă tot ce poate pentru a accelera acest uh, proces să permită proiectelor să demareze la timp. Sigur că procedurile trebuie să fie respectate, însă trebuie să dăm dovadă și de flexibilitate. Trebuie să ne asigurăm că implementarea începe din momentul în care există un acord de principiu asupra programelor și astfel autoritățile locale pot să înceapă să depună proiecte pentru a primi finanțare pentru programe vitale. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Berder. Are cuvântul domnul Hannon. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Întregul proiect de coeziune trebuie să fie considerat ca fiind uh, unul dintre eșecurile uh, cele mai răsunătoare de la introducerea sa prin tratatul de la Maastricht cine a primit cele mai multe fonduri europene? Grecia. Și care a fost rezultatul? Adevărul este că dacă impozitezi țări bogate pentru a plăti țărilor sărace, până la urmă vei avea mai puține țări bogate și mai multe țări sărace. Statele sărace, ca și oamenii, pot să devină dependente de subvenții și incapabile uh, să-și rezolve problemele și se organizează doar pe baza sumelor primite. Colegii au spus cât de greu este să se primească bani pentru proiecte în Regatul Unit. Nu doar că Regatul Unit este contributor net dar nu proiect, aceste proiecte nu creează locuri de muncă. Aceste proiecte nu au decât obiectivul de a face reclamă Uniunii Europene și nu să stimuleze creșterea la nivel local. Dacă cu adevărat doriți să ajutăm aceste zone din Europa, trebuie să încurajăm diversitatea, pluralismul și mai ales să le permitem să iasă din zona euro, să poată să își încurajeze creșterea economică prin exporturi. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Iar, Domnule președinte, eu am votat pentru această rezoluție și aș avea trei observații. În primul rând, politica de coeziune este importantă și trebuie să permită o apropiere a condițiilor de trai trebuie să fim atenți ca banii să fie bine cheltuiți, dar aș dori să, încura- să vă încurajez să vă spun că în politica, în regiunea mea, politica de coeziune a fost folositoare pentru că acum landurile din estul Germaniei uh, se dezvoltă și ies din așa numitele zone țintă, grație politicii de coeziune. Apoi, în al doilea rând, din șapte în șapte ani se repetă același joc și de aceea e foarte important să avem măsuri politice de tranziție pentru ca programele să nu aibă de suferit. Și în al treilea rând, spun din nou aici, vreau să rog statele membre să își uh, facă contribuțiile financiare necesare pentru finanțarea politicii de coeziune așa cum se cuvine. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule, iar aici se încheie explicația de vot la acest punct referitor la politica de coeziune 2014-2020. Și trecem la explicațiile de vot pe tema celei de-a 25-a aniversări, aniversări a Convenției ONU privind drepturile copilului. Începe doamna Gil. Uh, Susțin această propunere de rezoluție sunt uh, convinsă că drepturile copilului trebuie să se afle în centrul politicilor europene. Am auzit cu toții uh, de cazuri de neglijență, de trafic, de abuz uh, care se întâmplă în fiecare zi și care demonstrează nevoia de măsuri suplimentare de, prote- de protecție a copilului a tuturor copiilor, fie că provin din comunități sociale, sociale defavorizate sau din comunități etnice trebuie să se bucure de aceeași îngrijire și atenție. Protecția copiilor migranți trebuie să fie o prioritate, pentru că e vorba de unul din grupurile cele mai vulnerabile, care are de suferit de pe urma legislației inadecvate din, uh, din domeniul migrației și din cauza politicilor europene insuficiente. Mulțumesc, doamnă Gil. Are cuvântul uh, doam- domnul Carthy. Mulțumesc. Eu uh, am votat pentru această rezoluție referitoare la 25 aniversare privind Convenția ONU referitoare la drepturile copilului și salut șansa de a plasa drepturile copiilor și ale tinerilor în centrul ordinii de zi europene. Trebuie să continuăm să apărăm drepturile copiilor pe plan global și să ne asigurăm că toți copiii au dreptul să uh, trăiască liberi de uh, război și de atrocitățile acestuia. De asemenea, trebuie să punem accentul din nou asupra copiilor și tinerilor. Foarte mulți dintre aceștia au plătit cel mai greu preț pentru criză și pentru austeritate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Carthy. Urmează domnul Morgano. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Parlamentul European astăzi, cu ocazia celei de-a 25 aniversar a Convenției ONU privind drepturile copiilor, a repetat ferm că trebuie să protejăm colegii, eh, să, să protejăm copiii, să facem așa fel încât politicile Uniunii Europene să fie în favoarea acestora. Astfel, rezoluția ne-a permis să evaluăm situația, să evaluăm în ce măsură documentul privind drepturile minorilor este aplicat acum după 25 de ani și cu ce rezultate cantitative și mai ales calitative, și adică ce parte a indicațiilor din acest document a devenit realitate unde, cum și cu ce consecințe în legislație, dar și în servicii pentru a sprijini minorii și familiile lor. Rămân încă multe de făcut. În a vorbi despre drepturile copiilor și ale minorilor înseamnă a vorbi despre viitorul societății noastre. Din păcate, textul rezoluției pe care am sprijinit-o și președintele îl întrerupe pe vorbitor. Domnul Tenoc, domnule președinte, sigur că și eu um, uh, sărbătoresc aniversarea a 25 de ani de la semnarea Convenției ONU privind drepturile copilului și condamn fără nicio rezervă atrocitățile care au loc în uh, lume legate de copii, malnutriția, soldații copii, um, sinuciderile forțate, mutilarea, mutilarea genitală și am uh, văzut uh, ororile Boko Haram din Nigeria, cazurile de viol, de sclavie sexuală a tinerilor, a tinerilor fete. Uh, Însă sunt unele aspecte legate de această rezoluție care mă îngrijorează. Uh, statele membre și nu Uniunea Europeană ar trebui să aibă competența principală aici. Și în calitate de părinte, cred că unele din aceste probleme sunt legate de sexualizarea foarte timpurie și uh, problematica legată de drepturile de, de gen. Așa că am ales să mă abțin. Mulțumesc, care cuvântul domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru rezoluție și, din perspectiva Comisiei pentru petiție aș dori să fac trei observații. În primul rând, este clar, încălcarea drepturilor copiilor nu este o problemă doar în statele în curs de dezvoltare, ci se petrece și în statele membre ale Uniunii Europene. În al doilea rând, la Comisia pentru Petiții avem în permanență probleme legate de drepturile copiilor și anume statele membre refuză să-și asume propria răspundere în astfel de cazuri. Refuză dialogul de multe ori cu instituțiile Uniunii Europene și în al treilea rând, când este vorba de drepturile copiilor, experiența ne arată că trebuie să încercăm să introducem o procedură mai rapidă pentru că uh, dreptul e una, punerea în aplicare a dreptului e alta și uneori se întâmplă să dureze ani de zile în Uniunea Europeană până se uh, implementează drepturile și nu e bine pentru copii, deci mai avem de lucru aici. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Iar are cuvântul domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să ne concentrăm pe drepturile copilului, mai ales acum, într-un moment important, la 25 de ani uh, după adoptarea Convenției ONU. S-au făcut progrese în multe domenii, dar trebuie făcute încă multe, mai ales în ceea ce privește educația, sănătatea și egalitatea de drepturi. Fiecare copil trebuie să aibă dreptul la educație pentru ca mai târziu să aibă acces la piața muncii. Fără um, servicii de sănătate nu pot trăi um, o viață de calitate și uh, în ceea ce privește egalitatea, adevărul este că între fete și băieți nu există încă egalitate în multe părți ale lumii. De aceea este important ca noi, cei din Uniunea Europeană, să rezolvăm aceste probleme. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la... Trecem acum la următorul punct. S-au încheiat explicațiile de vot legate de Convenția ONU. Trecem la uh, piața digitală și din nou începe doamna Gil. Am votat pentru această propunere de rezoluție pentru că Comisia trebuie în sfârșit să-și onoreze promisiunile legate de piața unică digitală cu acțiuni concrete, pentru că nu numai că pierdem uh, uh, eficiență în modul în care sunt investite cele 260 de miliarde de euro anual. Uh, acești bani ar trebui să susțină recuperarea Europei în urma crizei economice. Uh, finalizarea unei piețe unice digitale ne-ar permite ca Europa să fie în sfârșit în centrul inovațiilor, uh, al competitivității și al creșterii. Comisia trebuie să ia acțiune pe pentru a contracara uh, dominația Google în uh, sectorul motoarelor de căutare. O piață unică digitală de succes se bazează pe principii concurențiale care permit tuturor consumatorilor și um, organizațiilor online să beneficieze și nu o singură companie să fie cea care atrage toate beneficiile. Mulțumesc foarte mult, domnul Buda

care ne este prezentată ca având un potențial considerabil menit să stimuleze creșterea și să consolideze încrederea. În conformitate cu articolul 3 din TUE din 92, piața unică europeană și libera circulație uh, sunt prevăzute la acest articol, iar acum Comisia vrea să um, consolideze și piața digitală. E drept că e un sector important unde Europa este în urmă față de SUA. Un cetățean din 5 în zonele rurale nu are încă acces la internet. Totuși, va fi necesar să supraveghem elaborarea acestei piețe, care pare să fie un cal troian al Comisiei care calcă în picioare suveranitatea națională. E clar că va trebui să asigurăm instaurarea libertății de furnizare de servicii și uh, libertatea pentru toți cetățenii și toate întreprinderile să își aleagă serviciile digitale pe care le doresc, uh, indiferent de uh, unde provin acestea din Uniune, ca să se evite dumpingul, cum este cazul platformelor ca Netflix. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Bilde. Urmează domnul Pospișil. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru acest text și am cosemnat această propunere. Aș fi vrut să spun câteva cuvinte legate de articolul 10, ultima propoziție de acolo, care a fost uh, mediatizată foarte mult. Nu este este o luptă împotriva Google. Nu menționăm aici nume de companii, însă spunem că Comisia trebuie să ia în considerare o separare a motoarelor de căutare de restul serviciilor disponibile online. Cred că Parlamentul European a atras atenția asupra existenței unor monopoale care niciodată nu pot fi benefice pentru drepturile consumatorilor. Cred că Comisia Europeană ar trebui să urmeze această recomandare și să adopte o soluție. Mulțumesc, domnul Iar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am votat și pentru acest raport din cel puțin trei motive, după cum v-am spus, avem nevoie să pierdem, teren, să recuperăm terenul pierdut. Infrastructura noastră nu este actuală, nu e demnă de secolul nostru. Trebuie să clădim piața unică digitală bazată pe libertatea de circulație și uh, trebuie să împiedicăm monopolizarea uh, Apoi eh, s-a spus în legătură cu rețelele că economia nu este totul. Eh, trebuie să mulțumim Uniunii Europene care a eh, micșorat foarte mult taxele de roaming și alte taxe similare. Ba chiar pe unele le-a eliminat, e un semnal pozitiv și pentru consumatori și în al treilea rând este foarte bine pentru, uh, cei, pentru noi, cei de la Comisia Agri, că Uniunea Europeană a pus totdeauna în centru necesitatea zonelor rurale de a recupera terenul pierdut la capitolul digital. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule, iar are cuvântul doamna Nibler. Vă mulțumesc, domnule președinte și eu am votat pentru această rezoluție menită să consolideze drepturile consumatorilor pe piața unică digitală, pentru că eu cred că în lumea digitală trebuie respectate cele patru libertăți. Vreau să spun câteva lucruri. În primul rând, mai devreme aveam un blocaj legat de accesul la internet care ținea de providerii de servicii de internet. Acum acest lucru s-a schimbat, de vină sunt uh, uh, marile platforme și cred că este important pe plan politic ca aceste uh, platforme să fie bine monitorizate. În al doilea rând, este o, politică, o discuție politică foarte largă și anume cea referitoare la acest instrument de unbundling, de separare și eu cred că este poate un uh, instrument care merge prea departe, dar e clar că e necesar, discuția politică trebuie să continue și în ultimul rând nu e vorba aici de penalizarea marilor concerne, dar cred că este corect ca deputați aici să verificăm tot ce se întâmplă în lumea digitală. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, stimată colegă, arăt cuvântul domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții suntem de acord, bineînțeles, că este foarte important uh, să, ca piața unică digitală să devină o realitate pe cât posibil. Astfel vom putea ieși din criză și Uniunea Europeană va reveni pe calea creșterii economice. Așa că, alături de grupul meu, am votat pentru acest text legislativ cu uh, excepția amendamentului 10 care vorbește despre decuplare, despre decuplarea motoarelor de căutare. Eu cred că e cam devreme să vorbim uh, despre această decuplare. Uh, trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă în viitor și consider că s-ar putea să, ca această decuplare să aibă un impact major asupra economiei din țara mea, poate și din alte țări și uh, de aceea am votat împotriva acestui amendament. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kelly. Aici se încheie explicațiile de vot legate de uh, piața digitală și trecem la explicațiile de vot pentru moțiunile de rezoluție referitoare la malnutriția copiilor în statele în curs de dezvoltare și din nou începe doamna Gil. Mulțumesc. Este inacceptabil ca peste 170 de milioane de copii să fie malnutriți sau subnutriți. Și uh, 15 milioane de copii uh, suferă de uh, malnutriție severă. Trebuie să fie un semnal de alarmă, nu numai pentru a îmbunătăți coordonarea între ajutoarele umanitare și ajutoarele de dezvoltare. În același timp, trebuie să avem o imagine de ansamblu care să ne permită să rezolvăm cauzele uh, profunde. Este o situație inacceptabilă și uh, le datorăm acestor copii, precum și comunităților și acestor țări, precum și nouă înșine, să ne folosim toate puterile pentru a aduce o schimbare în acest domeniu major. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamne Gil. Are cuvântul domnul Hennan, a, care nu este aici. E Morgano. Are cuvântul domnul Morgano. Colegă Morgano. Domnul Morgano, vă rog. Săptămâna trecută a avut loc la Roma conferința internațională privind nutriția promovată de FAO. Cifrele sunt impresionante. 805 milioane de persoane din lume uh, suferă de foame cronică, 161 de milioane de copii au o întârziere de creștere, 44,5% din uh, cei 6,9 milioane de decesuri în rândul copiilor se datorează malnutriției. Uniunea Europeană cred că trebuie să-și amelioreze acțiunea la nivel internațional și să mobilizeze și alte resurse și investiții pe termen lung în colaborare cu actori cum ar fi agențiile ONU, grupul G8, G20, organizațiile internaționale, organizațiile neguvernamentale și să ceară statelor care participă la uh, Expoziția Mondială 2015 să se angajeze pe calea obiectivelor obligatorii pentru a combate foamea și malnutriția prin agricultură durabilă și cooperare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Morgano. Are cuvântul domnul Kelly. Uh, This topic is somewhat related to... Mulțumesc. Acest subiect are legătură și cu subiectul anterior, cea de-a 25-a aniversare a Convenției ONU privind drepturile copilului. Sigur că um, e foarte important foarte importantă alimentația și mai ales alimentația corectă. Din păcate, acest lucru nu este posibil în multe părți ale lumii și chiar și în Uniunea Europeană. Totuși, cred că Uniunea Europeană nu merită să fie criticată pentru că avem um, o istorie, suntem cel mai mare donator de ajutor umanitar din lume. Sigur că mai este loc de mai bine și uh, cred că subiectele menționate în acest raport sunt foarte importante. Trebuie să analizăm situația și să vedem ce putem face mai bine, mai ales să ajutăm statele terțe și uh, inclusiv uh, să intervenim pentru a le susține uh, practicile de agricultură durabilă. De aceea cred că e foarte bine că am adoptat această rezoluție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Kelly! Și acum uh, încheierea parlamentară este a domnului Tarabela. Domnule președinte, am votat pentru această rezoluție privind malnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare. Ar fi putut fi însă și mai bună dacă s-ar fi aprobat amendamentul 3, care se înscrie în concluziile raportorului special al Națiunilor Unite Uh, privind um, dezvoltarea agriculturii în zonele defavorizate pentru producerea alimentelor necesare. De asemenea, se vorbește și despre prioritatea acestor politici agricole în politicile de dezvoltare. Însă PPE ne tot bate la cap uh, în conformitate cu mesajul um, papei, uh, dar pe care nu l-au înțeles atât de bine, pentru că papa nu ar trebui să fie așa de um, mândru de credincioșii care îl aplaudă în mod public, dar care nu aplică aplică uh, învățămintele sale. Vă mulțumesc, domnule Tarabela. Aici se încheie explicațiile de vot privind uh, malnutriția la copii în statele în curs de dezvoltare. Procesul... Domnul Kelly, un punct de uh, respectare a regulamentului. Da, am un punct de solicitare de respectare a regulamentului. Am vrut să o spun la vot, dar nu am vrut să, vă, să rețin pe toată lumea din Parlament și nici să vă încurc pe dumneavoastră, domnule președinte, care ați făcut o treabă foarte bună dintr-o poziție de compromis. În legătură cu amendamentul oral, amendamentul 11, cred eu că a fost, era vorba de analiza de impact. Noi am făcut un vot prin apel nominal și după aceea reprezentantul ALDE s-a ridicat și a depus un amendament oral. Cel puțin eu așa am înțeles lucrurile, deci în mod normal ar fi trebuit ca amendamentul oral să fie prezentat înainte de vot. Este, există vreo explicație? Mai mult decât o explicație de vot? Vă mulțumesc. Uh, am și un răspuns pentru dumneavoastră. Uh, domnule Kelly, uh, am, iată că dumneavoastră i-ați furat domnului Tarabella dreptul de a încheia lucrările de săptămâna aceasta. Am votat amendamentul 11 prin apel nominal și după aceea colegul, nu mai mi-amintesc exact cum se numește, s-a ridicat și a depus un amendament oral la alineatul 11, la textul inițial al alineatului, nu la amendamentul 11. Era vorba de un alt document și acest amendament oral a fost și el adoptat. Procesul verbal al acestui verbal vă va fi pus, al acestei sesiuni vă va fi pus la dispoziție în timp util ai, și va fi transmis tuturor persoanelor și instituțiilor vizate. Vă mulțumesc foarte mult, mai sunt 4-5 colegi în sală. Mulțumesc, mulțumesc serviciilor de plenară și, spune președintele, și interpreții.